así. Onorevoli deputati. Stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, stimați funcționari ai Parlamentului European, stimați invitați stimați foști președinți ai Parlamentului European, astăzi suntem aici pentru a, pentru a sărbători aniversarea a celor mai buni 60 de ani din istoria Europei Libere. Acest moment trebuie să ne amintească că nu doar astăzi, ci în fiecare zi, cetățenii sunt protagoniștii mari aventuri a democrației europene. Fără poporul, popoarele sale, Europa nu există și legitimitatea și puterea noastră provin din participarea cetățenilor. De aceea, trebuie să aducem Europa mai aproape de cetățeni, din nou. Și acesta este primul angajament pe care mi l-am făcut în mandatul meu de președinte. Noi suntem 751 de parlamentari aleși cu susținerea a foarte mulți funcționari trebuie să lucrăm pentru a ne asigura că instituțiile noastre europene nu rămân închise. Trebuie să deschidem porțile, să ieșim, să ascultăm, să vorbim, să înțelegem. Trebuie să, în, să ascultăm problemele cetățenilor și să punem demnitatea oamenilor în centrul activităților noastre. Alegerile recente din Olanda ne-au confirmat că nu am obosit, nu ne-am săturat de Europa. Vrem ca ea să funcționeze mai bine, vrem să rezolvăm problemele. Șomajul, în special șomajul tinerilor, terorismul, imigrația ilegală, protecția sănătății oamenilor și a mediului, apărarea drepturilor femeilor, apărarea celor slabi, atât în interiorul cât și în afara Uniunii. O Europa mai apropiată, mai tangibilă, o Europa a faptelor, o Europa reală. Avem nevoie doar de bun simț să înțelegem că aceste probleme nu se vor rezolva printr-o slăbire a cooperării europene Niciun stat membru, nici măcar cel mai mare sau puternic stat membru nu poate să negocieze singur cu China, cu Statele Unite, cu Rusia sau cu India. Sau să acționeze împotriva fluxurilor migratorii în creștere din Africa și Orientul Mijlociu, sau să, apere, sau să își apere interesele economice, să oprească încălzirea, încălzirea globală, să afirme valorile cu care ne identificăm cu toții. Astăzi, mai mult decât oricând, Uniunea înseamnă forță. Doar uniți vom putea să învingem, să învingem provocările cu care ne confruntăm. Am fost uh, ofensat atunci când președintele turc s-a referit la fascism și la nazism când se referea la un, unul dintre statele membre. L'Europa è il faro nel mondo per la tutela. Europa este un far în lume atunci când vine vorba de protecția drepturilor fundamentale. Suntem singura zonă din lume care nu permite pedepsa cu moartea. Suntem mult mai mult decât o piață comună sau o monedă comună. Doar uniți și solidari putem să continuăm să ne exersăm această calitate de lider, să ne apărăm valorile și să încurajăm vecinii noștri să nu uh, se lanseze în naționalism iliberal. Să continuăm acum cu programul nostru. Îmi face mare plăcere să vă prezint pe cei doi invitați ai noștri de astăzi. Primul invitat este Barbara Hendricks. Provine din Arkansas, din Statele Unite. Barbara acum deține naționalitatea suedeză și elvețiană. Este ambasadorul ICNUR al bunei voințe de cea mai lungă durată. Este fondatoarea Fundației Barbara Hendricks pentru Pace și Reconciliere, care coordonează munca pentru refugiați și pentru apărătorii drepturilor omului. Doamna Hendricks Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici alături de noi. Good morning. Bonjour. Bună dimineața, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, distin, distinși invitați și prieteni ai Europei. Îmi face o mare onoare să mă aflu aici, în hemiciclul Parlamentului European, cu ocazia aniversării a 60 de ani de la semnarea tratatului de la Roma. Voi continua discursul meu în limba engleză. Aniversările importante ne inspiră să ne uităm la calea pe care am parcurs-o și să vedem până unde am ajuns. Ne dau și ocazia să îi onorăm pe cei care au avut viziunea acestei călătorii ambițioase. Acum, într-un moment foarte critic în istoria noastră, trebuie să ne întrebăm din nou cum vrem să înaintăm către un viitor mai luminos. Există un blestem fie să trăiești, să trăiești în vremuri interesante, adică în vremuri de temere, violență și răzme, răzmeriță. Nu putem să negăm că epoca noastră, prezentul nostru este plin de incertitudine, de primejdini și multe, multe crize. Sistemul bancar, LACOM și instituțiile financiare până acum ne nepedepsite au creat o criză economică dezastruoasă. Au dus la un nivel extrem de mare de inegalitate și măsuri de austeritate care îi pedepsesc pe cei mai slabi din societatea noastră. Suntem în, în ceasul al 11-lea al, al, al unei crize economice, ecologice urgente. A mai rămas foarte puțin timp pentru a ne salva planeta. În continuare, otrăvim apele pământului, aerul și uh, eliminăm specii de faună și floră. Terorismul global, o epidemie globală, barbară, uh, mânată de ură, este hrănit în parte de uh, războaiele imorale și ilegale luptate în numele nostru, care omoară civili inocenți uh, în lume și încearcă să ne includă în acest ciclu al violenței. Mâine, Vom comemora atacurile barbare de la aeroportul din Bruxelles din anul trecut. Conflictele de peste din întregul glob au, pământesc au dus la crize umanitare fără precedent. Până peste 65 de milioane de oameni au trebuit să se refugieze. Două treimi din aceștia deplasați intern, strămutați intern și uh, mulți în state în curs de dezvoltare. 10 milioane de persoane sunt apatride și 600 de mii de, dintre aceștia trăiesc în Uniunea Europeană. ICNUR nu s-a mai confruntat până acum cu un număr atât de mare, mare de familii care au nevoie de asistență de când a fost înființat în 1951. Toți, toate statele membre ale acestui organism uh, sunt cosemnatare ale convențiilor pentru refugiați care asigură dreptul de a solicita azil, dar și apără, apără în securitatea statelor membre. Convenția a intrat în vigoare în iulie 1954 și în 1956, atunci când tancurile sovietice au intrat în Budapesta, 200.000 de maghiari au fugit în Austria. ICNUR a recunoscut, i-a recunoscut uh, care refugiați și a uh, condus eforturile de a îi reloca. Această operațiune a format uh, modalitatea de a vedea crizele refugiaților de atunci înainte. În 10 decembrie 1948, adunarea generală a ONU a proclamat și adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului. Eu aveam doar 20 de zile atunci. Părinții mei nu au auzit niciodată de declarația aceasta, dar știau foarte bine despre legile Jim Crow ale apartheidului care au segregat rasele în sudul Americii. Eu m-am uh, născut apatridă în propria mea țară. Nu am putut să beneficiez de aceeași protecție legală și nu aveam aceleași drepturi pe care le avea orice fată de culoare alb, albă care s-a, găsit, care s-a născut în acea zi în Stevens, Arkansas. Ca uh, copil am asistat la mișcarea pentru drepturile civile inițiată de Rosa Parks și condusă de Martin Luther King. Atunci când s-a semnat uh, legea cu privire la drepturile de vot în iulie 1964, după 300 de ani de sclavagism și 100 de ani de apartheid, am devenit un cetățean de plin, uh, conform Constituției americane. Mi s-au garantat drepturi, dar uh, Constituția mi-a garantat libertatea. Din acel moment am decis că voi face tot ceea ce îmi stă în putere pentru a apăra și să, pentru a promova și a apăra drepturile omului pentru toată lumea în orice circunstanță. Când ICNUR mi-a, mi solicitat să devin un ambasador al bunei voințe în 1986, am văzut acest lucru ca o ocazie pentru a acționa la o scară mai largă pentru pace și principiile drepturilor omului. În acești ultimi 30 de ani am vorbit pentru refugiați peste tot din lume, din sudul Africii până în Cambodgia, din Timor-Leste până în Rwanda și în fosta Iugoslavie. Am, m-am întâlnit cu foarte multe mame îndurerate, unele care trebuiau să, ar, ar trebui să, să-și îngroape copiii. În Grecia, anul trecut, am întâlnit cu mame care nu își puteau reține lacrimile. Am văzut uh, îngrijorarea ei pentru viitorul copiilor lor. Mulți copii sirieni au lipsit cinci ani de la școală datorită acestei tragedii. Foarte multe familii, prea multe așteaptă încă în Grecia pentru ca Europa să implementeze uh, planul de, re- de transfer deja uh, stabilit și semnat. altul, comisar ICNUR, Filippo Grandi, spune că eșecul Europei de a implementa un răspuns colectiv la uh, criza refugiaților a dus la haos la granițe și la o pierdere a încrederii publicului și uh, a jucat exact în mâinile celor care vor să îi transforme pe refugiați în țapi ispășitori. Documentul ICNUR în legătură cu protejarea refugiaților este cadrul pentru o nouă viziune a angajamentului european în criza refugiaților globale. Toate aceste crize sunt înfricoșătoare, dar în primul rând suferim de o criză morală. Ne acționăm fără un fel de direcție morală, fără o viziune a viitorului. Am permis ca prea mult timp cei care ne vând teamă, ură și excluziune le-am permis prea mult să aibă vocea cea mai puternică. Soluțiile pe care le propun uh, ne îndeamnă să ne închidem ochii, să ne închidem inimile și să ne închidem granițele față de toată lumea. Toată lumea care este diferit. Au fost ajutați de mass media care uh, promovează senzaționalismul și au uitat că datoria lor în democrație este de a revela adevărul în schimb, mass media uh, scade nivelul discursului nostru civil. Dar sunt convinsă că aceste crize ne oferă o ocazie unică de a ne ridica din nou deasupra temerilor noastre individuale pentru a face față acestor provocări, să vedem lucrurile altfel și să acționăm altfel. Noi trăim acum și noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Este sarcina noastră acum. Trebuie să profităm de acest moment și să nu așteptăm rezultate rapide. Martin Luther King spunea că arcul istoriei este lung, dar până la urmă se îndreaptă către justiție. Trebuie să căutăm înăuntrul sufletelor noastre și să ne regăsim valorile de bază, valorile pe care au fost înființată Uniunea Europeană. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Europa, ca pasărea Phoenix, s-a ridicat din propria sa cenușă și a creat o nouă uniune care să asigure pace, stabilitate și prosperitate cetățenilor săi, să împărtășească fructele creșterii în mod, mod echitabil și să respecte diversitatea culturală, religioasă și lingvistică. A fost fondată pe credința în caracterul indivizibil și universal al drepturilor omului, valorile demnității, democrației, solidarității, libertății și egalitate. egalității. Libertatea nu este dată, este câștigată și trebuie apărată. În 1976 mi-am urmat inima și un tânăr suedez și m-am mutat în Europa. Cu 25 de ani în urmă am ales să devin cetățean european pentru a participa în această aventură dificilă, complexă, dar minunată. Deseori în timpul concertelor mele există un moment în care am impresia că publicul și cu mine ascultăm muzica cu aceeași ureche. Cred că acest loc din, din noi unde vibrează muzica este același loc de unde a venit Declarația Universală a Drepturilor Omului. În acel moment ne amintim de adevărul ființelor noastre, că sunt, facem cu toții parte din familia umanității. Nu trebuie să ne fie teamă, trebuie să avem curajul să ne uităm la celălalt și să spunem, sora mea, fratele meu, copilul meu. Niciodată nu vom cuceri ura cu ură și nu trebuie să cădem în capcana de a ne pierde umanitatea pentru a salva umanitatea. Uniunea Europeană este un proiect unic în lume. Este singura uniune a unor state fondată pe dorința de a nu mai repeta atrocitățile din trecut și ca obiectiv pacea. Suntem o mare uniune nu datorită faptului că valorile noastre ar fi mai bune, ci pentru că acestea sunt universale și inclusive. At age six... Uniunea noastră are 60 de ani. Suntem încă tineri, dar lumea are nevoie de noi să fim lideri. În criza refugiaților, am fost încurajată de foarte mulți cetățeni europeni care, europeni care au arătat solidaritate refugiaților și compasiune. Un sondaj Amnesty International din 2016 arată că cetățenii europeni se tem mai mult de politicieni decât de refugiați. Ca ambasadorii CNUR, vă rog să dați dovadă de aceeași solidaritate, o solidaritate pe care ați dori-o pentru propria dumneavoastră familie dacă ar trebui să fugiți nu pot să mă uit la copii, copii refugiați fără să-mi văd proprii copii și nepoți. Avem o responsabilitate comună cu statele din afara granițelor noastre. Un state cum ar fi Libanul, un stat de 4 milioane de persoane care a primit 1,5 milioane de sirieni și 500 de mii de palestinieni. Vă, dau, vă cer să arătați compasiune statelor europene, pentru că solidaritatea și compasiunea trebuie să înceapă în propria noastră ogradă. Grecia și Italia poartă o povară enormă. Austria, Germania și Suedia au relocalizat 70% din acești refugiați. Ca mamă și ca bunică, vă cer să vă faceți datoria pentru a reprezenta pe copiii europeni și valorile noastre comune. Avem spunem ceva în uh, lumea showbizului, că spectacolul trebuie să continue. Astăzi, noi trebuie să intrăm pe scena mondială și să facem ceea ce știm că este corect. Fiecare dintre noi are un rol foarte important. Împreună suntem puternici și putem să creăm miracole care pot să ne ducă de la străbiciune la uh, putere de la întuneric la lumină, de la nedreptate la dreptate, de la război la pace și de la teamă la iubire. Miza este enormă. Nu avem dreptul să eșuăm, nu doar pentru copiii noștri, ci pentru toți copiii din lume. Eșecul nu este acceptabil. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Merci beaucoup. Of course you didn't expect him to invite me here and not sing. Bineînțeles, nu vă așteptați să vin aici fără să cânt. Așadar, aș dori acum să vă cânt câteva cântece pentru copii refugiați, inclusiv un poem al refugiatului somalian Warsan Shire și sunt acompaniată de Wolfram Englund. La Déclaration universelle des droits humains. Article numéro 1. Tous les êtres humains naissent libres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 Merci. Tack så mycket. Merci beaucoup. Thank you very much. Uffe Englund. Merci beaucoup. I am now delighted to... Acum îmi face mare plăcere să-i urez bun venit lui Robert Menas, scriitor austriac care și-a dedicat viața problemelor legate de globalizare și de Uniunea Europeană. Domnul Menas este un adevărat ambasador al caracterului european, caracterului democratic al proiectului european. Aveți cuvântul. sehr geehrte Stimate doamne, stimați domni, după cum mi s-a spus insistent, am 10 minute la dispoziție. Este foarte puțin ținând seama de toate cele care trebuie spuse, dar 10 minute sunt pe de altă parte și un timp foarte lung dacă ne gândim că suntem în ceasul al 12-lea pentru că proiectul european se află, din punct de vedere obiectiv, la marginea prăpastiei. Dar ceasul pare să fi stat, pentru că de ani de zile citesc în ziare că suntem în ceasul al 12-lea. Deci, chiar dacă depășesc în mod dramatic timpul, chiar și la 12 și 10 vom avea business as usual, din simplul motiv pentru că în toate perioadele și prin toate rupturile a existat totdeauna acest business și asta este usual. Întrebarea este dacă businessul, după un eșec al proiectului de reunificare europeană, mai poate să garanteze pacea în baza democrației, a distribuției corecte și a securității sociale, sau dacă prietenii nu vor deveni dușmani și cetățenii suverani nu se vor transforma în colective autoritare uh, prinși în lupte de distribuție socială până la războaie civile și în războaie naționale pentru resurse, capitale, acces la piață și sfere de influență. Mi se pare improbabil? Dacă e să fim onești, trebuie să recunoaștem, unele lucruri arată sinistru. Dar astăzi putem să avem gânduri întunecate și griji față de viitor, doar sărbătorim o aniversare, a 60-a aniversare a semnării tratatelor de la Roma. Și aniversarele trebuie să fie vesele. La ceas sărbătoresc vorbim despre autosatisfacție mândră, nu facem război cu cuvintele, ci vedem marșul trupelor de pace. Chiar dacă înțeleg foarte bine acest lucru și există cu adevărat multe motive de a fi mândri și de a sărbători, văd foarte clar și problema. Cine se uită în urmă la semnarea tratatelor de la Roma, cine se uită la generația de fondatori ai Uniunii Europene, la viziunile lor și la intențiile lor și cine le sărbătorește, face numai prin acest fapt o critică radicală împotriva stării actuale a Uniunii Europene pentru că dacă ne uităm în urmă la tratatul de la Roma, ni se arată în mod penibil ce pare să fi uitat sau să nu fi înțeles niciodată generația care are azi responsabilitatea pentru politica europeană. Cu alte cuvinte, cine îi laudă pe fondatori, îi critică în mod nimicitor pe urmași. Încercați următorul lucru. Uh, întrebați pe șefii de stat și de guvern sau pe miniștrii din statele membre ale Uniunii Europene care iau astăzi hotărâri în Consiliu care au fost ideile și intențiile acelei generații de politicieni care a negociat tratatul de la Roma și l-a semnat. Și veți ajunge la concluzia că acești oameni nu știu și dacă li se spune, atunci răspund, o, oh, ce vorbești? Asta e o aiureală, este o utopie nebunească. Da, Asta spun bărbații și femeile care au astăzi responsabilitatea politică și care se consideră pragmatici doar pentru că nu au nicio viziune a viitorului, ci nu fac decât să administreze criza pe care ei au produs-o în mod foarte pragmatic. Generația fondatorilor a gândit înainte, în baza experiențelor istorice, a gândit în viitor, dar astăzi nu avem decât un prezent rău care uită de istorie și încercăm să o prelungim ori față de viitor. Asta este crize Și de aceea suntem în ceasul al 12-lea. În ce constă aiureala tratatului de la Roma? Care este această utopie nebunească? Nu am decât 10 minute la dispoziție, acum de fapt nu mai sunt decât 8 și în aceste 8 minute vreau să spun lucrurile cele mai urgente, chiar dacă nu sună foarte sărbătoresc. Am nevoie de 2 minute pentru a vă aminti ce ar trebui să fie Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a, al cărei act de naștere este Tratatul de Roma. În prima jumătate a secolului al XX, naționalismul european a dus la două războaie mondiale devastatoare și la cele mai mari crimi împotriva umanității până la Auschwitz. Civilizația europeană era distrusă. Din aceste experiențe trebuia tras un învățământ. Aceste lucruri nu mai trebuiau să se întâmple niciodată. Doar această frază, niciodată din nou, era o promisiune veșnică. Întrebarea care se punea era cum era posibil ca națiunile dușmănoase să fie conciliate pe, în sens durabil și naționalismul să fie depășit astfel încât să ajungem la coabitare pașnică și liberă pe acest continent distrus de istorie. Părinții fondatori ai Europei Unite trecuseră prin eh, mai multe experiențe și ajunseseră la concluzia că tratatele de pace și alianțele între statele naționale nu împiedică războaiele. De aceea s-a născut ideea că, ca economiile statelor naționale să fie îmbinate de așa natură încât un sistem de dependențe reciproce să ducă la un parteneriat în baza unor interese comune, care să facă imposibile căile naționale care s-au dovedit un pericol comun. Bun, Istoria este cunoscută până aici, dar acesta este și motivul pentru care părinții politici, probabil majoritatea cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene, văd Uniunea Europeană doar ca pe o comunitate economică mai bună, însă în miezul ei ca pe o piață comună, pe care în același timp o înțeleg greșit, doar ca pe un avantaj pentru bilanțurile naționale economice și comerciale. Dar Uniunea Politică o privesc cu neîncredere ca sistem al uh, hotărârii luate, hotărârilor luate în afară, ca pe o amenințare la așa numita suveranitate națională, motiv pentru care chiar și pe această piață comună dorită sunt apărate interesele naționale. De pildă, protejându-se piețele naționale ale muncii, prin care cetățenii și reprezentanților politici ca din nou în capcana naționalismului care ar trebui depășit. Însă părinții fondatori au avut acum 60 de ani viziunea radicală că naționalismul trebuie distrus de la rădăcină. Adică, în cele din urmă, printr-o depășire treptată a statelor naționale. Această idee este foarte importantă pentru că asta trebuie să ne amintim astăzi. Proiectul de pace UE este în miezul său un proiect pentru depășirea statelor naționale. Să spui doar proiect de pace sună frumos și pentru mulți deja plictisitor, dar în momentul de față este din nou interesant și înțelegem din nou contradicțiile pe care le trăim astăzi sub forma de criză, dacă ne gândim la faptul că la începutul vorbeam despre utopia concretă, intenția concretă de a se ajunge la o pace durabilă depășind faza statelor naționale. Mai am șase minute. Tratatul de la Roma este actul de naștere a Uniunii Europene și această Uniune trebuia să fie un proiect pentru depășirea statelor naționale. Este un lucru pe care trebuie să-l repetăm de câte ori putem, pentru că asta au uitat elitele Europei de astăzi sau lucruri pe care îl trec în mod laș sub tăcere. Tratatul de la Roma definesc în acest sens și ceasul nașterii Parlamentului European. Parlamentul European la început nu avea drepturi și posibilități și cu toate acestea ziua de naștere a Parlamentului European a fost o revoluție politică, pentru că astfel a apărut prima reprezentanță națională, supranațională aleasă direct. Și ce sens are o asemenea reprezentare dacă nu de a Uh, desfința în perspectivă parlamentele naționale. Merit niște aplauze când mă amintesc de această idee. Jean Monnet, a cărui biografie vă recomand, a scris în memoriile sale, în capitolul în care și a despre negocierile care au dus la tratatul de la Roma, citez, au existat mai multe contradicții naționale, dar în cele din urmă s-a ajuns la concluzia că națiunile și instituțiilor politice au demonstrat în mod definitiv că nu sunt suficiente pentru dorința de pace și stat de drept pe termen lung. Și de aici am ajuns la concluzia uh, ce putem, ce este fezabil imediat pe plan politic și ce este fezabil pe termen lung. Am încheiat citatul și Walter Hallstein, unul dintre părinții spirituale ai tratatului de la Roma, a spus în celebrul discurs de la Roma, citez, indiferent ce încercăm să facem prin noile instituții europene, scopul este și român, rămâne organizarea unei Europe post-naționale. Cât de mare este criza actuală și backlash-ul, ne putem da seama din acest lucru. Vă puteți imagina un politician german de prim rang, unul singur care ar îndrăzni astăzi să spună această frază a germanului Walter Hallstein – Vă puteți imagina un șef de stat sau de guvern european care să fie de acord cu această afirmație? Nu. Toți vor spune, e o nebunie, e o iureală. Eliticile, polit, elitele politice care au astăzi responsabilitate la nivel european au uitat ideea europeană sau nu au înțeles-o niciodată, pentru că uh, dacă nu e așa, de ce nu ne spun despre ce e vorba? De ce în discursurile de duminică se invocă totdeauna Europa, dar nu este explicată niciodată? De ce valorile europene și proiectul european de pace uh, Uh, trebuie să fie apărate prin uh, limitarea drepturile, prin participarea la războaiele altora și prin stări de necesitate. De ce transformăm valorile europene într-o frază, în practică, într-o caricatură, în loc să le trăim, ceea ce ar însemna să creăm o Constituție post-națională, să dezvoltăm mai departe democrația post-națională către o Republică Europeană de ce după atacurile teroriste uh, din uh, orașele europene ne uh, învelim în steagurile naționale și cântăm imnul național și ne considerăm prin aceasta cetățeni europeni solidari. De ce se spune așa cu, o, cu un aparent regret că Europa, din păcate, este greu de explicat pentru că nu are o narațiune fondatoare. În loc să spunem clar, nu trebuie să inventăm o narațiune fondatoare. O avem una. Oamenii ca Jean Monnet, Walter Hallstein și Jacques Delors au formulat această narațiune. Uh, doar că am uitat-o în cotidianul politic și am uitat să spune că ideea proiectului european este depășirea naționalismului și în cel din urmă depășirea națiunilor. Și ce este așa de complicat și de greu de înțeles? De ce nu putem spune cu voce tare? Este vorba despre suveranitatea cetățenilor europeni și nu despre suveranitatea națiunilor. De ce nu spunem clar acest lucru? De ce ne uităm cum naționaliștii câștigă teren în toată Europa, de ce li se fac concesii în loc să ne opunem lor cu argumente mai bune. Noi avem experiența uh, istorică cu naționalismul. El a făcut praf acest continent și a produs suferință uh, pentru milioane de oameni. Naționalismul nu este o utopie frumoasă, niciun caz nu este un drept al omului, ci este o crimă istorică. Dar dezvoltarea post-națională a proiectului european în măsura în care a reușit, a adus acestui continent pace și fericire pe o perioadă lungă de timp ne-am blocat în această contradicție pentru că statele membre au început din nou să vorbească despre drepturile, drepturile suverane împotriva evoluției post-naționale Europei. Toate crizele din Europa sunt astăzi produsul acestei contradicții. Naționalismul nu este soluția, este problema. Stefan. În 1913, Stefan Zweig scria Fie răpunem naționalismul, fie civilizația europeană se prăbușește. Știm cum a izbucnit acel conflict, la ce vreme. Fondatorii proiectului european au tras concluziile din experiența cu naționalismul în urma războiului de 30 de ani, 1914-1945. Și nu putem să le explicăm uh, acest lucru cetățenilor. Uh, experiența istorică justifică compromisul de astăzi cu naționaliștii din statele membre? Bineînțeles că nu. Ba, din potrivă. Avem funcționari competenți la Comisia Europeană. Avem deputați angajați în Parlamentul European. Trebuie să creăm o opinie publică care să-i sprijine în lupta împotriva renaționalizării Europei. Cei care doresc repetarea istoriei ne duc înspre un deznodământ fatal. Aceste compromisuri ne fac, uh, ne aduc într-o agonie dureroasă. Reconstruirea utopiei europene ar fi soluția. Are 60 de ani. A dat deja multe roade și s-a afirmat ca o utopie concretă și realistă. Ideea ei reflectă în continuare tot ce astăzi înseamnă pragmatism politic. m am doar trei minute la dispoziție. Știu că și în această instituție se află deputați care nu se consideră europeni, ci se privesc de reprezentanța ai națiunilor lor. Aceștia pot îngreuna dezvoltarea ulterioară a democrației europene, însă nu pot opri această evoluție. Știu de asemenea că foarte mulți oameni în Europa tânjesc după restaurarea statelor naționale suverane. Europenii dintre dumneavoastră însă nu trebuie să se lase induși în eroare. Există pe lume atât de multe probleme, crize, amenințări, există fenomene neobișnuite care încă nu au fost înțelese. Și foarte mulți oameni cred în continuare că statele naționale reprezintă un fel de casă unde ei sunt stăpânii și doresc tocmai același, acest lucru, să fie stăpâni la ei acasă, chiar dacă locuiesc în pivniță sau în camera servitorilor și niciodată la etajul de sus. Ei cer întotdeauna cu mai multă furie și mai mult resentiment ca politica politică să reprezinte tocmai acest lucru, perspectiva stăpânului. Și cred, din păcate, cu adevărat că sunt stăpânii destinului lor și nu, încă o dată, victime ale istoriei. Cine întărește acești alegători și cine strânge voturile lor, îi uh, păcălește încă o dată, pentru că evoluția post-națională se petrece, fie că doresc acest lucru sau nu, și nu mai stă să-i pese de regulile casei. Suveranitatea statelor naționale se dizolvă, spațiul uh, de manevră politic al guvernelor naționale se restrânge, granițele naționale dispar chiar dacă unele guverne naționale încearcă să le reintroducă. Ideea națiunii drept comunitate solidară acum a devenit practic ceea ce a fost întotdeauna la nivel teoretic, și anume pură ficțiune. Toate fenomenele care ne determină sau ne îngrădesc viața astăzi sunt de mult transnaționale. Lanțul de valori, lanțul alimentar, fluxurile financiare, problemele ecologice, internetul, supravegherea și amenințarea la adresa drepturilor civile, terorismul, indiferent despre ce e vorba, indiferent de ce ne ocupăm astăzi, nu se oprește la granițele naționale și nu se poate ordona sau rezolva din punct de vedere politic în interiorul frontierelor naționale. Și tot ce ne îmbogățește viața și ne face viața demnă de trăit, și anume arta, cultura, știința, schimbul de idei și inovare, nu dorește granițe naționale. Aceste frontiere naționale nu protejează spiritul și cultura, ci din potrivă le sufocă. Iată ce le putem spune scepticilor, celor care au trecut la naționaliști. Evoluția post se poate opri temporar cu violență, însă nu va dispărea. Întrebați alegătorii foarte clar. Dorim să împiedicăm această evoluție cu prețul mizerii maselor sau dorim uh, ca aceast, să suferim această evoluție prin uh, intermediul unui compromis cu jumătate de inimă sau dorim din potrivă să structurăm în mod înțelept această evoluție. Bineînțeles că fie, orice om uh, cu mintea întreagă dorește uh, să creeze, să-și modeleze viața în cele mai bune condiții. Și e clar, a interveni creator în procesele transnaționale o poate face doar o politică transnațională, o politică comună, o politică europeană în spiritul uh, părinților fondatori ai Uniunii Europene. Parlamentul European a obținut uh, în cursul ultimilor 60 de ani deja victorii remarcabile în lupta pentru dezvoltarea unui parlamentarism european uh, și pentru o democrație europeană. Da, putem și trebuie să sărbătorim acest lucru. Nu avem însă foarte mult timp la dispoziție pentru a sărbători și pentru a ne îmbăta de mulțumire. După 60 de ani, mie mi-au fost alocate doar 10 minute pentru acest, pentru acest discurs. Acum, pe bună dreptate, vă atrag atenție, nici dumneavoastră nu prea mai aveți mult timp la dispoziție pentru a evita ca ceea ce sărbătorim noi astăzi să nu eșueze. Dați-mi voie în minutele, cele câteva minute pe care le mai am la dispoziție, cu un minut înainte de ceasul al 12-lea, să vă spun ce sper și de ce mă tem. Multe din cele considerate necesare de părinții fondatori um, la acea vreme nu s-a putut concretiza imediat, de pildă Uniunea Fiscală, armonizarea contribuțiilor sociale, o politică comună pentru migrație și refugiați, evoluția și crearea unei comunități de apărare și așa mai departe. Toate acestea au rămas un deziderat, lăsat deoparte, dar astăzi mai urgent ca oricând. Și vă revine dumneavoastră, stimate doamnelor și domnilor deputați, să integrați această perspectivă de ansamblu în activitatea dumneavoastră de zi cu zi. Perspectivă pe care să o concretizați cu toată presiunea politică pe care o puteți reuni. Dumneavoastră, membri ai Parlamentului European, trebuie să depășiți deficitele de democrație ale Uniunii noastre, să eliminați aceste, contradic- aceste contradicții inacceptabile care fac ca capacitatea de acțiune a Uniunii și imaginea sa să aibă de suferit. Avem ideea unui Parlament European post-național, însă putem alege doar pe baza unor liste naționale. Prin Comisia Europeană avem o instituție supranațională pentru apărarea intereselor cetățenilor europeni, europeni și pentru aprofundarea comunității post-naționale, însă um, membrii Comisiei sunt trimiși de guvernele naționale. Noi suntem uh, cetățeni europeni, dorim și vrem să fim acest lucru, însă, în funcție de statul membru în care ne-am născut, nu avem aceleași drepturi și aceleași șanse chiar și votul nostru are o pondere diferită. În calitate de cetățeni europeni, dispunem în continuare de uh, pașapoarte naționale. Dacă britanicii ar fi avut uh, pașapoarte europene, atunci guvernul britanic ar fi putut părăsi Uniunea Europeană, însă acești cetățeni cu, parlament, cu pașaport european ar fi rămas europeni. Așa cum sunt de altfel. Toate acestea sunt contradicții inacceptabile. Duc la crize neproductive care uh, îi privează pe cetățeni de încredere în Uniune și în proiectul european. Eliminarea acestor contradicții și dezvoltarea ulterioară a Uniunii reprezintă o nimica toată, doamnelor și domnilor, comparat cu performanța acelora care au reușit să concretizeze tratatul de la Roma împotriva spiritului vremii, împotriva neîncrederii învingătorilor față de învinși și față de nevoia victimelor uh, pentru revanșă. Trebuie să fie, să fie foarte clar. Oricât ar fi de grea misiunea dumneavoastră acum, este mult mai ușoară decât ceea ce s-a realizat acum 60 de ani. Însă misiunea dumneavoastră nu e doar comparabil mai ușoară, este și mai urgentă. Pentru că acum mor ultimii supraviețuitori ai catastrofei europene, ultimii care prin biografia lor pot da mărturie pentru necesitatea absolută a luptei împotriva naționalismului. Dacă nu reînnoim acum promisiunea care s-a făcut în urmă cu 60 de ani și nu dezvoltăm proiectul european de pace, atunci acel niciodată va deveni doar o formulă iar promisiunea pentru eternitate ar fi încălcată și abia doar după 60 de ani eternitatea ar fi ajuns la sfârșit. Pentru că viitorul vremii noastre ar trebui să fie marcat de o învățătură care nu ar trebui să aibă un termen, o dată de expirare. Au, fost, au trecut 10 minute, însă, din punct de vedere istoric, e aproape mm, o fracțiune de secundă pentru celebrarea 60 de ani. Dați-mi voi, prin urmare, să îmi depășesc timpul cu câteva minute. Mă tem ca în viitor acel așa zis pragmatism politic va trăda ideea politică a proiectului european și o va denatura. Mă tem că, de pildă, acest pragmatism îi va trăda pe scoțieni în efortul lor de a rămâne europeni, iar în schimb va veni în întâmpinarea naționaliștilor din Londra, doar uh, acele forțe uh, centrifuge ale uh, care doresc să pericliteze Uniunea Europeană vor fi întărite. Este doar un exemplu. Națiunile trebuie și vor muri. Rețea unor regiuni libere, pe baza unui stat de drept, trebuie să rămână temelia pentru un viitor prosper al Uniunii Europene. Și pentru a Uh, ilustra dimensiunea istorică, dați-mi voie să îl citez pe Walter Hallstein din discursul lui de la Roma. Citez așadar. Nu trebuie să ne limităm uh, la a depăși granițele tradiționale și a asigura libera circulație a persoanelor, bunurilor și capitalului. Trebuie să ne aplicăm mai mult asupra dezechilibrelor tradiționale între regiuni și să ne dedicăm noilor dezechilibre în caz contrar, am uh, intrat în contradicție cu obiectivele tratatului de la Roma, care cere ca discrepanța economică între diferitele regiuni să fie redusă, apărând în același timp specificitățile culturale răspunderea în ceea ce privește politica regională nu um, vizează doar acele regiuni unde se anunță o supradezvoltare, ci și, acele, și acelor regiuni care sunt um, mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic. Iată de ce uh, atunci când acționăm, uh, fie în politica economică sau socială, trebuie să includem o componentă de politică regională. Politica regională trebuie să uh, străbată de asemenea toate aceste politici. În caz contrar, uh, întreg ansamblul valorilor economice și sociale europene este în joc. Uniunea unei păci nu este, asigurată prin fa- nu este asigurată prin faptul că la ora actuală pare imposibil ca națiunile europene să intre în conflict militar încă o dată. Această Uniune a Păcii își merită numele doar dacă pacea socială este asigurată pe acest continent. Când un sistem democrat care asigură pacea, statul de drept și participarea politică echitabilă pentru toți cetățenii, indiferent de pașaportul național pe care îl pot avea acești cetățeni. Iată, pe scurt, misiunea de a dezvolta o republică europeană. Este sarcina fascinantă care vă revine dumneavoastră, stimate doamnelor și domnilor. Aduceți Europa în avangarda politică. Doriți să sărbătoriți? Atunci să sărbătorim că suntem gata să continuăm în acest spirit, iar peste 10 ani când vom sărbători 70 de ani de la Tratatul de la Roma, atunci dorim să sărbătorim pașii importanți care au fost făcuți. Ce lipsește acum? Foarte multe. Ce mai pot adăuga? Doar urarea. Trăiască Republica Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție și doresc de asemenea să mai adaug o propoziție, dacă îmi permiteți. Doresc să mulțumesc Serviciului de Traducere și Serviciului de Interpretare pentru activitatea dumnealor pe care eu o admir și care este esențială pentru funcționarea Uniunii. Vă mulțumesc! I will be very short. Voi fi foarte concis în încheierea acestui eveniment. Però non posso, a conclusione di questa... Dar nu pot, în încheiere, în încheierea acestei prime jumătăți a unei zile dedicate aniversării a 60 de ani de la semnarea tratatului tratatelor de la Roma, fără a privi către viitor. Viitorul unei Europe, unei Europe care, unde s-a născut libertatea, istoria Europei Unite este în primul rând istoria libertății. Milioane de europeni au murit pentru aceste uh, Uh, va, pentru această libertate, dar și mii de soldați americani, canadieni și australieni. Acestei libertății datorăm uh, economia, bunăstarea, infrastructura noastră uh, pe care am regăsit-o datorită planului Marshall. Libertatea stă la baza spațiului economic în care ne putem deplasa. Aventura noastră a început acum 60 de ani. Nu a fost ușor. Deseori ne-am oprit, dezamăgiți și fiind uh, supuși unor crize, dar nu am renunțat, am depășit problemele, neînțelegerile, lipsa de încredere. Am construit Europa pe încredere și solidaritate. Am lucrat împreună pentru o lume mai deschisă, pentru drepturi de a permite din ce în ce mai multor țări de pe continentul nostru să Uh, scape de întunericul dictaturii. Trebuie să fim mândri de acest lucru. De asemenea, Europa noastră care a construit prosperitate, locuri de muncă și care a făcut ca războiul să pară doar un coșmar al trecutului. Acest loc de întâlnire, acest loc de comerț, al, uh, această răscruce a rutelor comerciale, uh, neguțători din Creta, Cartagena, sculptorii, filozofii și matematicienii din Atena, din Siracusa, inginerii romani sau juriștii. Civilizația noastră s-a născut în mare, pe insule, la marginea continentului. Ne-am transmis uh, cunoștințe, cunoștințele prin uh, ordinele religioase, după aceea marile universități, am început să primim negociatori din Veneția și au venit și pelerinii. Acest spațiu a găzduit mari artiști, literați, filozofi, muzicieni, oameni de știință care au conviețuit și s-au inspirat reciproc. Caravaggio și Rembrandt, Vivaldi și Bach, Shakespeare și Molière sunt legați de o legătură indisolubilă, cum ar fi Dante și Cervantes. Nu pot face parte doar din uh, patrimoniul uh, Italiei sau Spaniei, ci al întregii Europe și întregii lumi. Această Europa ne dă o oportunitate majoră. Ne trebuie să dăm posibilități tinerilor, trebuie să le dăm posibilitatea să nu renunțe la visele lor, să le dăm posibilitatea să creadă în viitor. Trebuie să le garantăm posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă, pentru că fără un loc de muncă nu putem vorbi de demnitate și nu putem să le permitem copiilor noștri să-și piardă demnitatea. e questo lo possiamo fare și putem să facem toate aceste lucruri împreună. Europa nu este doar moneda euro, nu este doar piața internă, nu este doar un sistem bancar, nu ține doar de economie. Europa înseamnă mult mai mult. primul împărat ispanic, Traian, a întrebat, dacă, un, a întrebat pe papă dacă un spaniol poate să devină împărat al Romei. Și a, răspunsul a fost că Roma nu este un oraș, Roma este un model de civilizație, ceea ce este perfect adevărat. Astăzi, dacă copiii noștri ne întreabă, tată, mamă, Europa înseamnă Bruxelles, înseamnă birocrația de la Bruxelles, înseamnă politică și bănci. Cred că avem dreptul să le spunem cu ochii spre viitor că nu. Europa înseamnă în primul rând o idee, un ideal. Este civilizația noastră, e identitatea noastră. Europa înseamnă libertate. Europa înseamnă viitorul nostru și asta trebuie să le dăm copiilor noștri un viitor de prosperitate, de pace și de libertate.